Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Bună dimineața, dragi colegi. Bine ați venit la ședința noastră în Comisia Envi. Coordonatorii s-au întâlnit deja între orele 9 și 10. Și vă spunem întotdeauna ce am hotărât la ședința coordonatorilor. Um, ne-au rămas două puncte de ieri pe care trebuie să le mai discutăm astăzi. Dacă uh, vom înainta bine cu uh, punctele de pe ordinea de zi de astăzi. Și astăzi vom începe cu întrebarea 20, întrebarea cu solicitare de răspuns oral, um, întrebare adresată de colega noastră Lena Oana Antonescu despre diferențele de calitate ale produselor alimentare în Uniunea Europeană. Este o problemă Uh, cunoscută și din partea comisiei este prezent Jerome Le Pentre din partea DG Sanco. El a adus cu el, de fapt, și un film de patru minute și acum uh, eu i-aș da cuvântul domnului Le Pentre și când colegii de la tehnică sunt pregătiți, vom și viziona acest uh, film de patru minute. Și deci, domnule Le Pentre, doriți să ne oferiți informații în legătură cu această temă? Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. În luna aprilie 2011 am făcut o anchetă la inițiativa Asociației uh, Slovace a Consumatorilor, o anchetă care a fost realizată în 8 state membre și s-a constatat că existau diferențe în uh, componența uh, produselor, produselor mă scuzați, din cele 8 state membre ingredientele erau diferite, prețurile erau uh, diferite, uneori cu o diferență de până la 200%. În urma acestui studiu, nu putem să spunem că calitatea produselor vândute în statele membre uh, anchetate ar fi inferioară calității acelor, acelorași produse din statele membre din vechea Europa. Putem doar să spunem că lista ingredientelor nu este totdeauna fix aceeași. Pentru o băutură precum Coca-Cola ne dăm seama că uh, în Europa de Est uh, băutura Coca-Cola este uh, făcută cu concentrat fabricat într-o cantitate foarte mică în statele respective și apoi amestecat cu apă. Apoi, Există specificități pe care le-au recunoscut și producătorii acestor produse, de exemplu în legătură cu cantitatea de zahăr sau cu o anumită aromă sau cu un anumit gust. Deci, cum spuneam, există mici diferențe între vechile state membre și noile state membre. Apoi, în ce privește nivelul de glucoză, iarăși s-a văzut că existau diferențe între să zic, glucoza folosită în Statele Unite ale Americii pentru aceeași băutură și cea folosită în Europa, unde nu se admite decât glucoza distilată. Companiile de asemenea spun că ei își uh, adaptează produsele gustului consumatorilor din fiecare piață și de asemenea puterilor de cumpărare. Noi am încercat să ne asigurăm că funcționarea pieței unice nu este perturbată și reglementările în vigoare impun informarea corectă a consumatorilor față de caracteristicile produselor pe care le consumă. În plus, regulile în ce privește etichetarea sunt foarte stricte. Componența fiecărui produs, lista ingredientelor trebuie să fie în mod clar și lizibil afișată. Cum spuneam, întreprinderile își adaptează fiecare produs în funcție de piața pe care o vând. Și pot să vă dau și un alt exemplu, cel al uh, produsului Nutella, care nu are aceeași consistență și același gust chiar și între Franța și Germania. Consumatorul apoi este liber să aleagă dacă dorește sau nu să cumpere respectivul produs. Știți că există o concurență acerbă între mărci. Dacă unui consumator nu-i place gustul de Coca-Cola pe care îl găsește la supermarketul uh, din apropiere este liber să cumpere o băutură asemănătoare de la o altă marcă. Oricum, noi sprijinim uh, asociațiile naționale de protecție a drepturilor consumatorilor și urmărim îndeaproape uh, situația în ce privește eventualele diferențe de calitate între produse și acum vă invit să vizionați filmul pe care l-am adus. Președintele, vă mulțumim frumos, domnule Le Pentru, putem acum să vizionăm filmul. Ah, se pare că nu încă. Gut, dann kommen wir zur Aussprache. Foarte bine, atunci ajungem la dezbatere. Și dacă am înțeles eu bine, Comisia uh, monitorizează uh, siguranța, sănătatea produselor și este îngrijorată și în ceea ce privește informațiile oferite uh, consumatorilor, dar nu variațiile legate de compoziția unui produs. Uh, și tocmai despre acest lucru discutăm, dacă acest lucru este bun sau uh, rău. Elena a fost, Antonescu a fost întrebarea uh, ta. Domnule președinte, uh, în, uh, mulțumesc domnului uh, reprezentantului Comisiei pentru precizările făcute, dar doresc să fac o, uh, o precizare, și anume că uh, nu vorbim de produse reformulate în funcție de Uh, în funcție de diferitele gusturi uh, ale consumatorilor din diverse state membre. Noi vorbim, sau eu am adus în discuție în această comisie, uh, de fapt, diferența de calitate a produselor comercializate în diverse state membre vechile state și noile state ale Europei. Și am dorit să avem această dezbatere aici, pentru că, chiar dacă nu a făcut obiectul unui studiu, acest lucru este simțit de noi Uh, vă spun că în țara din care provin, nu de puține ori prieteni sau membri ai familiei m-au rugat să le aduc diverse produse uh, din, uh, din, de la Bruxelles pentru că au o calitate mai bună. Deci eu cred că dacă acesta este, aceasta este situația în vechile state membre, dacă, avem, dacă putem vorbi de două categorii de consumatori, lucrul este foarte grav. Și dacă ne punem întrebări cu privire la reprezentativitatea Uh, testului sau uh, metodologiei folosite. Uh, poate ar trebui ca Comisia să facă investigații suplimentare, să facă, să facă teste suplimentare și dacă aceasta este o problemă care a fost semnalată, de, au fost semnalate și de colegi de-ai noștri înainte, a fost semnalată și de ministrul bulgar al agriculturii, Uh, cred că Comisia ar trebui să stabilească dacă, prin propriile, uh, prin propriile uh, studii, dacă putem vorbi despre diferențe de calitate între produsele vândute în statele membre ale Uniunii, pentru că dacă aceasta este, aceasta este situația, eu consider că este inadmisibilă. Mulțumesc. Danke. Vă mulțumesc. Pavel Poc. Dragi colegi, cred că um, ar trebui să ne păstrăm calmul în această situație, însă mie vine foarte greu să fac acest lucru pentru că și eu provin dintr-o țară care este afectată de această problemă. Și aș dori să spun Comisiei că nu putem accepta atitudinea dumneavoastră. Poate vi se pare că este o problemă minoră, însă nu este o problemă minoră și lăsați-mă să vă explic. Pot să vă spun că cetățenii sunt interesați de această problemă. Ei ne uh, întreabă întotdeauna cum, uh, cum se poate că am ajuns în această situație. Se întreabă de ce există Uniunea Europeană dacă, nu pot, dacă ea nu poate să uh, își protejeze cetățenii să pună de asemenea întrebarea cum vom putea uh, rezolva criza economică dacă nu uh, putem rezolva o asemenea situație simplă. Nu este vorba doar de alimente aici. Până la urmă, cred că este vorba de o problemă politică. Și, uh, desigur, discutăm de companii, de companii internaționale, multinaționale, uh, și un consumator nu poate să călătorească sute de kilometri pentru a cumpăra un uh, produs de calitate. Noi trebuie să trecem în cele din urmă la acțiuni din acest punct de vedere. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum colegul Ceaba. Tabagi are cuvântul. Vă mulțumesc. Eu aș dori să atrag uh, atenția colegilor asupra faptului că ar trebui să fim foarte atenți. Și eu vin, provin dintr-un uh, nou stat uh, membru al Uniunii Europene și testele laboratorului uh, din Slovacia nu sunt clare. Testele în ceea ce privește Coca-Cola nu au, au arătat că există diferențe între, între statele membre. În ceea ce privește izoglucoza, diferența în ceea ce privește izoglucoza între Slovacia, România și Bulgaria. Și în alte state, Coca-Cola este îndulcită cu izoglucoză. În uh, Germania și Cehia se folosește zaharoza, de exemplu. Deci, nu cred că putem vorbi de o linie care diferențiază vechile state membre de noile state membre și aș dori să uh, rog colegii să nu abuzăm de această temă din punctul de vedere al populismului politic. Mie siguranța alimentară mi se pare foarte importantă și protecția consumatorilor este foarte importantă, însă nu acesta este domeniul nostru de activitate. Comisia IMCO ar trebui să discute despre aceste aspecte și eventual ar trebui să discutăm împreună cu această uh, comisie responsabilă pe fond. În plus, ar trebui să fim atenți în ceea ce privește raportul între calitate și prețuri. Dacă există o diferență de calitate, aceasta ar trebui să fie reflectată de prețuri, prețurile din diferitele state membre. Apoi, a mai fost amintit un, un element în legătură cu existența unei discriminări. Și în Ungaria au fost făcute diferite teste. și aceste analize au confirmat doar parțial rezultatele din uh, Slovacia. Um, au fost uh, analizate diferite produse. Um, au existat, uh, în ceea ce privește scutecele, diferențe foarte mari. Um, gradul de absorție a fost incredibil de diferit între scutecele vândute în Austria și cele vândute în Ungaria. E bine, comisia noastră este responsabilă pentru siguranța alimentelor. Desigur, protecția consumatorilor este și ea uh, foarte importantă și este, ar fi posibil, domnule președinte, să organizăm o ședință comună cu Comisia IMCO să analizăm aceste două aspecte, siguranța alimentară și uh, protecția consumatorilor. Eu uh, înțeleg uh, problema colegei noastre din uh, România și îl înțeleg și pe colegul uh, POC. Trebuie să conte analiză, însă pe o bază foarte obiectivă. Vă mulțumesc. Janos Ada, acum. Vă mulțumesc. Eu cred că nu este o întâmplare faptul că uh, cei trei antevorbitori provin cu toții din Europa de Est. Și nu este de asemenea o întâmplare că am reacționat cu toții la această întrebare, deoarece doamna Antonescu a abordat o problemă foarte sensibilă. Eu sunt de acord cu uh, colegul Ceaba. Este vorba de siguranța alimentară, este vorba de protecția consumatorilor și de uh, concurență, până la urmă. Deci este o problemă foarte complexă. Uh, Explicația pe care tocmai am auzit-o, pur și simplu nu o pot accepta. Nu pot uh, accepta faptul că uh, companiile își, ad- își, adopt- își adaptează produsele lor în funcție de buzunarul consumatorilor și că nu ar exista nicio diferență de calitate, pur și simplu o formulare diferită a diferitelor produse. Uh, după părerea mea, uh, actul, documentul prezentat de doamna Antonescu este foarte clar. A existat un singur produs dintre produsele examinate și acum mă refer doar la alimente și este vorba uh, de ciocolata Milka. Deci uh, nu vreau să fac reclamă, dar a existat un singur produs, ciocolata Milka, care a avut aceeași compoziție în vestul Europei și în estul Europei. Nu a existat niciun fel de diferență aici. Ei bine, dacă merg aici la Bruxelles într-un magazin, pot cumpăra aceeași ciocolată Mirca ca și în Budapesta. În ceea ce privește celelalte produse, situația este diferită. Dacă cumpăr un lucru în Praga sau în Budapesta, va avea o altă uh, calitate decât un lucru cumpărat în Paris. Apoi, anumiți producători au uh, confirmat faptul că folosesc uh, materii prime mai ieftine pentru piețele din uh, Europa de Est. Deci, chiar producătorii au recunoscut acest lucru, au recunoscut faptul că folosesc materii prime mai ieftine. Și apoi, uh, dacă este să vedem cum s-a ajuns la prețul folosit pe piața din Europa de Est, vedem că s-a uitat uh, Uh, informarea consumatorilor asupra acestui uh, aspect. Um, reclamele au fost aceleași, produsele au fost uh, aceleași, dar calitatea nu a fost aceeași. Și este foarte clar că producătorii astfel au reușit să facă un profit suplimentar. Și aici intervine protecția consumatorilor și uh, regulile concurențiale care sunt respectate sau nu sunt respectate. Înțeleg faptul că avem nevoie de mai multe uh, dovezi. Poate testele din Slovacia ar trebui să fie completate prin alte studii, însă dacă ne dorim acest lucru, ac- uh, am trebuit să facem acest lucru cât mai repede. Sunt de acord cu colegul uh, POC. Nu avem foarte mult timp la dispoziție. Instituțiile europene ar trebui să um, elaboreze aceste teste cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc. Peter Raimos. Doamna Raimos dorește să cuvântul. Vă mulțumesc. Aș dori să spun că, după părerea mea, ne confruntăm cu un fenomen foarte vechi. De fapt, uh, ce înseamnă calitate? Calitatea este legată doar de preț sau este legată și de alte lucruri? nu înseamnă dacă, dacă un lucru este ieftin, înseamnă că este rău și de o calitate proastă. Eu cunosc această, această problemă de, ac- de acasă. Știu că vacile, de exemplu, pe care le cresc eu tot timpul, am impresia că le-ar merge mult mai bine dacă ar paște pe pășunea vecină, dincolo de gard. Dar uh, există poate criterii obiective pentru care uh, vacilor le place să pască mai mult uh, pe pășunea vecinului. Poate într-adevăr iarba de acolo este mai bună decât iarba de pe pășuna mea. Ce trebuie să ne întrebăm este dacă producătorii într-adevăr doresc să înșele uh, consumatorii. Uh, Întotdeauna, pentru o rețetă, poate nu întotdeauna se folosește aceeași cantitate de, de uh, căpșuni. Într-adevăr, se poate ajunge la diferențe în ceea ce privește gustul unui produs, dar care nu va influența calitatea produsului respectiv. Cred că ar trebui să fim mai intenți atenți. Este foarte bine, după părerea mea, să facem mai multe studii, să vedem dacă există o intenție în spatele uh, acestor uh, diferențe sau pur și simplu diferențele rezultă în uh, urma unor procese de producere diferite. Um, Cred că ar trebui să discutăm într-adevăr de folosirea unor materii prime mai ieftine și de faptul că acest lucru nu este reflectat în cele din urmă în uh, prețul produsului. Doamna Măcunaită. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adresez și eu o întrebare. Uh, Mă întreb dacă există posibilitățile juridice pentru o reglementare a ingredientelor, a rețetelor folosite, a formulelor folosite. Vorbim aici de niște cazuri specifice, de niște situații concrete și am ascultat argumentele prezentate. Unul dintre colegi spunea că sunt folosite ingrediente diferite. De exemplu, în sucul de portocale. Acolo s-ar putea utiliza portocale care provin din diferite uh, locuri. Însă, uneori, producătorii recunosc că ceea ce variază este și puterea de cumpărare a consumatorilor și, în funcție de asta, ingredientele sunt înlocuite cu alte variante mai ieftine. Aș dori să rog Comisia să ne explice dacă există posibilități juridice de reglementare a rețetelor produselor letzte Intervention Anna Rosbach. Ultima intervenție Anna Rosbach acum. Jeg fortsætter på dansk. Altså, for mig... <clears throat> Mulțumesc. Din câte înțeleg eu, este un adevărat scandal aici. Eu vin dintr-un stat din vest și văd din ce în ce mai multe companii din vest care își mută producția în Est. Avem o piață internă, avem o liberă circulație a bunurilor și mi-e destul de greu să înțeleg de ce fabricile din Europa de Vest care se mută în Europa de Est produc, de exemplu, gem de căpșuni sau sucuri de portocale utilizând două rețete diferite două formule diferite, pentru că ne aflăm în interiorul frontierelor europene. Trebuie să analizăm mai bine acest lucru. Avem uh, bunuri uh, de diferite categorii de calitate care sunt uneori chiar produse în același uh, loc, în aceeași unitate de producție. Atunci trebuie să vedem mai bine despre ce este vorba. Pentru moment însă fact, uh, fabricile sunt aceleași, sunt fabricile din uh, vestul Europei care s-au mutat în estul Europei și totuși uh, bunurile sunt de calitate diferită. Trebuie să avem mai multe detalii. Mulțumesc! Bine, mie mi se pare o dez... că avem o dezbatere foarte interesantă. Există sensibilități și temeri mari, desigur legate de calitatea diferită oferită de uh, companii și nu este vorba doar de diferență de gust, ci de calitate și uneori o calitate inferioară la un preț superior. Comisia noastră, după cum s-a spus, se ocupă de siguranța alimentară. Și noi trebuie să întrebăm dacă există o reducere a siguranței alimentare în urma lucrurilor făcute de companii și am cerut comisiei eventual să efectueze mai multe studii, deoarece s-a observat acest fapt că în diferite uh, state produsele sunt formulate în mod diferit și trebuie să vedem dacă acest lucru afectează siguranța alimentelor. Un alt aspect se referă la înșelarea consumatorilor s-a spus că același produs cu același ambalaj, cu aceeași uh, marketing conține substanțe diferite. Aș se pune întrebarea dacă acest lucru înseamnă înșelarea uh, consumatorilor. Și eu pot să vă spun că eu voi trimite o scrisoare președintelui Comisiei IMCO această comisie uh, ar trebui să se ocupe de această temă, eventual împreună cu noi. Acum, întrebarea adresată comisiei a fost dacă există posibilități um, juridice pentru a controla rețetele și ingredientele rețetelor uh, folosite. În ceea ce privește siguranța alimentară, comisia va face alte studii și, desigur, mai trebuie să ne prezentați uh, filmul de 4 minute. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește legislația, legislația comunitară privind siguranța alimentară încearcă să asigure un nivel cât mai înalt de protecție a consumatorilor, însă nu intervine în ceea ce privește compoziția alimentelor. Ar fi foarte greu să ne imaginăm o situație în care legislația noastră proprie să impună un anumit îndulcitor pentru Coca-Cola. Sigur că avem uh, o reglementare privind aditivii alimentari, ei nu trebuie să ridice nicio problemă de sănătate, însă rolul Uniunii Europene, rolul Comisiei Europene nu poate să impună rețeta uh, produselor de pe piață. Asta este rolul companiilor. În al doilea rând, puterea de cumpărare. Dacă uh, consumatorul, uh, puterea consumatorului, dacă un consumator uh, cumpără un produs de care nu este mulțumit, nu s-a mai cumpăra a doua oară și se va orienta către un produs echivalent. În al treilea rând, rolul statelor membre în ceea ce privește controlul. Statele membre pot controla modul în care este aplicată legislația europeană pe piețele lor și trebuie să își îndeplinească acest rol. Acum, în ceea ce privește acțiunile posibile pentru viitor, sigur că Comisia va urmări cu mare atenție evoluția acestei probleme și va încerca să îmbunătățească informația furnizată consumatorului și vă voi uh, prezenta un material video care vă va, arăta, vă va arăta diferențele între Franța și Germania, două state vechi membre ale Uniunii Europene, unde se pot uh, cumpăra produse care mm, au același ambalaj, dar care au uh, compoziții diferite. Deci există variații chiar și la nivelul acelui stat membru. Am notat diferențe în ceea ce privește conținutul de zahăr al băuturilor pe bază de ciocolată între nordul și sudul Franței. Și veți înțelege aceste diferențe când veți urmări uh, filmul pe care vi l-am pregătit.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 Ja, schöner slapstick. Äh, <laughs> da, foarte frumos. Cred că acest lucru explică diferența legată de gust, însă noi nu despre acest lucru discutăm acum. Noi discutăm despre calitate și în legătură cu calitatea, desigur, de siguranța alimentelor. Împreună cu Comisia IMCO, poate și de înșelarea consumatorilor. Deci aș spune că am promis acest lucru. Îi voi scrie o scrisoare colegului Malcolm Harburg, pentru ca și Comisia IMCO să se ocupe de această temă. Comisia a auzit uh, faptul că avem nevoie de mai multe informații și uh, cred că va cere un studiu pentru că nu este vorba doar de diferențe de gust, ci este vorba de adevărate diferențe de calitate, care uh, influențează poate chiar și siguranța alimentelor. Și cel puțin putem vedea că um, atunci când este o calitate inferioară, uneori se cere un uh, preț mai mare. Deci, uh, consumatorul are de suferit și cu acest lucru nu putem fi de acord, nu putem permite să uh, existe profituri suplimentare, să acceptăm asemenea proceduri. Eu aș dori, de fapt, să încheiem acest punct pentru că avem o ordine de zi foarte încărcată. Mulțumim pentru această întrebare și trebuie să clarificăm uh, lucrurile pentru că altfel există nelinii și nesiguranță și Parlamentul European nu poate accepta acest lucru. Că nu, uh, nu a adus nicio lămurire filmul pe care l-am, uh, l-am vizionat împreună. Uh, a arătat mai multă reclamă Um, și uh, doresc să concluzionez uh, uh, spunând că, dacă am înțeles bine de la Comisie, um, Comisia ne spune că companiile își pot adapta rețetele atâta cum consideră, atâta timp cât sunt respectate reglementările europene. Și înțeleg de asemenea că nu există legislație care să, să sancționeze ca atare un comportament discriminatoriu. Și aș dori să, să spun Comisiei că poate ar trebui să ne gândim ce avem de făcut de acum încolo și aștept din partea Comisiei să vină cu o propunere, să investigheze mai mult, uh, mai mult această temă, pentru că îngrijorări uh, și semnale uh, de alarmă au fost trase atât de către organizațiile de consumatori, cât și de reprezentanții din diferite state membre și aștept din partea Comisiei o aprofundare și eventual să vină și cu soluții. Mulțumesc! Comisia a gehört was... Da, cred că Comisia a înțeles și a auzit care este uh, bine aceste comisii și care sunt așteptările noastre pentru Comisia și sunt convins că vom reveni asupra acestei teme și poate în următoarele luni veți avea la dispoziție noi date și veți putea să ne spuneți dacă trebuie să ne îngrijorăm în ceea ce privește calitatea și siguranța alimentelor care sunt reduse uh, în anumite state membre. Foarte bine, vă mulțumesc și ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi și acesta este un punct foarte interesant. Este vorba de importuri de uh, furaje pentru animale și de importuri de alimente în urma dezastrului catastrofei din Japonia. Am văzut ce s-a întâmplat acolo și acest lucru a avut consecințe asupra importurilor din uh, Japonia. Am discutat cu ambasadorul Japoniei care s-a plâns că am discriminat alimentele din Japonia și comisia noastră ar dori să știe care este situația uh, concretă. Ladislav Mico este alături de noi, uh, vicepreședintele, vicedirectorul de de Sanco și ne va spune care este situația. Vă rog. Good morning. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru această invitație. Permiteți-mi să încep uh, prin a spune că avem într-adevăr de-a face cu un subiect extrem de delicat, uh, de important, care este monitorizat îndeaproape de către noi. Și motivul acestei discuții uh, vine și din uh, scrisoarea pe care am primit-o din partea domnului Leinen, în care suntem întrebați despre prelungirea acestor măsuri. Nu ni s-a oferit suficient timp pentru analiză, însă am încercat să urmărim regula, în ce privește întârzierea pe care ne-ați reproșat-o. Am încercat să respectăm regula și să vă uh, furnizăm informațiile la timp, însă am avut un timp respect repet, foarte scurt, iar situația evoluează în fiecare zi. Așteptăm rezultatele analizelor care sunt realizate în Japonia. Am uh, analizăm aceste rezultate și uh, dorim să luăm o decizie care să se bazeze pe cele mai recente evoluții. Și astăzi uh, vă voi oferi informații suplimentare și pe viitor vom încerca să vă uh, să vi le furnizăm cât mai rapid posibil, dar trebuie să înțelegeți că pentru moment trebuie să decidem dacă suspendăm sau prelungim aceste măsuri atât de importante și putem face asta numai în baza unor informații actualizate. Și uh, pregătind materialele ne-am dat seama că unele analize sunt încă în curs în Japonia și trebuie să așteptăm rezultatele acestora. Probabil că știți că S-a votat în luna septembrie o extindere, a, o prelungire a măsurilor aplicate uh, Japoniei și astfel s-a evitat orice vid juridic pentru că măsurile inițiale erau uh, valabile numai până pe 30 septembrie, iar uh, votul unanim pentru prelungirea lor a avut loc pe 1 octombrie. Am avut grijă așadar să nu existe nicio zonă de vid juridic. Sigur că suntem pregătiți să vă ascultăm uh, preocupările, îngrijorările și să le uh, răspundem în măsura posibilului. După cum știți, această prelungire a fost adoptată până la sfârșitul anul, până la sfârșitul anului. Uh, se face o analiză lunară și sigur că avem posibilitatea să reacționăm față de evoluția situației. Câteva cuvinte și despre măsurile actuale. Ce se întâmplă acum? Așadar, măsurile actuale prevăd că toate produsele alimentare și hrana pentru animale originară sau expediată din uh, prefecturile japoneze uh, sunt testate pentru a se verifica prezența radionuclizilor. Uh, uh, a radionuclizului iod și a cesului 134 și 137. În ceea ce privește importurile, cel puțin 10% din uh, uh, transporturile de produse Uh, din aceste 12 prefecturi uh, sunt analizate și 20% din transporturile de produse care provin de la celelalte prefecturi trebuie de asemenea analizate. Conform uh, măsurilor Uniunii Europene, în ceea ce privește importul de hrană pentru animale și produse alimentare din Japonia, chiar dacă nu e vorba de cantități foarte mare, așadar toate analizele sunt bazate pe date științifice și ne asigurăm că aceste produse sunt sigure și uh, aplicate aplicăm o abordare unitară la, la întreg nivelul european. Câteva cuvinte și despre evoluția provinciilor din Japonia. O situație specifică pentru fiecare dintre ele. Am adăugat două provincii, Chisooka și Kanavaga, într-o fază ulterioară, după accidentul, după accident, adăugarea a avut loc în iulie, pentru că testele făcute de autoritățile japoneze au arătat o, uh, un conținut mare uh, de cesiu în uh, ceaiul verde uh, care provine din aceste provincii. Autoritățile japoneze au uh, efectuat uh, teste și în provinciile Nigatania, uh, teste care au uh, avut rezultate negative. Ca urmare, această provincie a fost eliminată din lista noastră în luna iulie. De asemenea, s-au uh, depistat un, s-a depistat un conținut uh, uh, mare de materiale radioactive în carnea de vită din anumite provincii. Uh, pentru moment nu uh, sunt exporturi pentru acest produs. Uh, se pare că contaminarea acestei, uh, acestui produs a venit de fapt, din contaminarea hranei pentru animale din uh, regiunea respectivă. Uh, Așadar, nu a fost o contaminare mm, locală. Așa cum am spus, uh, carnea de vită nu este exportată din Japonia în Uniunea Europeană din motive de sănătate umană și animalelor și carnea de vită contaminată uh, nu a avut rațiuni de contaminare locale. Ca urmare, uh, restricțiile nu s-au mai aplicat zonei respective. Recomandăm statelor membre să uh, efectueze teste pentru cele trei substanțe pe care le-am uh, um, menționat, de asemenea în produsele pe bază de pește, precum și în produsele derivate și în produsele procesate. Acestea, sigur că sunt din exteriorul Japoniei, dar și aceste uh, aspecte sunt analizate. Uh, de asemenea, monitorizăm rezultatele controlelor la importuri și până acum uh, imaginea este una pozitivă în ceea ce privește nivelurile de contaminare a hranei pentru animale și produsele alimentare importate din Japonia, cu excepția a două loturi de ceai verde, uh, nu s-au înregistrat, uh, nu s-au putut detecta niveluri de contaminare, iar rezultatele care au fost obținute sunt sub limitele fixate aceste, toate aceste informații sunt publicate pe site-ul nostru și vă garantez că Comisia va continua să monitorizeze cu atenție această situație și va lua măsurile necesare cât mai rapid. Probabil că știți că există niște exerciții de modelizare uh, în prezent în Japonia, pe care le urmărim îndeaproape și de fiecare dată când uh, um, detectăm orice problemă pe care nu o cunoșteam până acum, uh, vom, vom reacționa. Și câteva statistici pregătite pentru o reuniune care a fost anulată uh, din cauza panei de electricitate. 1222 de controle au fost realizate de către statele membre, 909 pentru um, produsele alimentare și uh, hrana pentru animale din Japonia și 313 pentru produsele um, pe bază de pește. Cu excepția a 8 eșantioane de ceai verde, nu, s-a, um, nu s-au detectat niveluri de uh, contaminare care să depășească um, Uh, limitele. În aceste Uh, eșantioane de ceai verde, s-au detectat niveluri semnificative de contaminare cu cesiu 134 și 137 și două dintre ele nu au fost uh, conforme. Aceste date dat, uh, sunt din perioada anterioară măsurilor de restricție. Între timp s-au impus aceste măsuri, ca urmare problema ceaiului verde nu a mai fost repetată, nu s-a mai repetat. Toate aceste informații statistice sunt disponibile pe site-ul internet al Comisiei. În concluzie, prin prelungirea acestor măsuri uh, la import, uh, Comisia Europeană dorește să aibă o reacție care să se bazeze pe date științifice și să fie una rezonabilă, având în vedere situația. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Mico, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru promisia Comisiei ca și pe viitor să ne informeze la timp. Sunt prezenți și uh, reprezentanți ai uh, Japoniei aici. Foarte multă lume și-a exprimat uh, sentimentele de înțelegere față de Japonia cu ocazia cu cu tremurului și accidentului nuclear. Știu foarte bine că în uh, Japonia există o cultură foarte bună, foarte calitativă în ceea ce privește industria alimentară, dar cu toate acestea ar trebui să uh, înțelegeți că a trebuit să luăm anumite măsuri de precauție în ceea ce privește unele importuri care ar fi uh, putut să fie contaminate. Comisia ne-a spus, a, a amintit aceste 1220 de probe, 8 eșantioane au fost bănuite că ar avea probleme. Mai mulți colegi și-au manifestat uh, interesul pentru această temă. Primul va lua cuvântul Criton Arsenis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere faptul că reprezentanții guvernului japonez sunt uh, prezenți în sala, vreau să-mi exprim uh, eu, încă o dată solidaritatea și condoleanțele, pentru că Japonia încă este în doliu. Dar sper că pe viitor situația se va îmbunătăți. Suntem cu toții de partea Japoniei și nu vrem să luăm măsuri uh, disproporționate, nu vrem să pedepsim Japonia în niciun fel. Aveam mai multe întrebări, dar comisia deja a răspuns la ele. Și sper că comisia va monitoriza în continuare cu atenție importurile din Japonia și din alte țări din regiune. Oricum, consider că am primit un răspuns satisfăcător. Doamna Liotar, Vă mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna este îngrozitor să auzi că hrana și apa au fost contaminate și că există un nivel de radioactivitate foarte mare în urma unei catastrofe nucleare. Noi trebuie să îi protejăm pe oameni. Nu sunt uh, om de știință, nu știu prea multe despre fizica nucleară și atunci am o întrebare pentru comisie. Se pare că limita uh, maximă admisibilă pentru uh, uh, conținutul de materiale radioactive a fost mărită. Vreau să știu dacă este adevărat și dacă uh, această informație sau această mărire a valorilor uh, admisibile este compatibilă cu siguranța alimentară și cu siguranța consumatorilor. Eu cred că, din potrivă, ar fi trebuit să diminuăm această valoare. Până la urmă, care este nivelul oficial? Căci dacă în numele siguranței alimentare la un moment dat am avut anumite nivele maxime admisibile, acum, după o, o asemenea catastrofă, am mărit toleranța. De ce avem nevoie de o nouă catastrofă nucleară înainte de a ne gândi care sunt până la urmă valorile cele mai sigure. Mulțumesc. Mico ne va spune câteva uh, cuvinte despre uh, valorile uh, permanente legate de contaminare. Acum Corin Lepaj, ale cuvântului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt oarecum de acord cu ce a spus doamna Leotar, dar aș vrea să fac două observații. Mai întâi, în ce privește procedura putem să ne întrebăm cum au funcționat normele, comitologia. Noi, deputații europeni, ar trebui să avem posibilitatea să reacționăm de fiecare dată când anumite norme sunt modificate. Ori, nu e prima oară când nu ni se permite să intervenim, să avem opoziție și acest lucru nu mi se pare normal. Suntem reprezentanții cetățenilor europeni și nu avem nimic de spus într-un domeniu atât de sensibil pentru concetățenii noștri. Poate să pară o remarcă de natură politică, dar, după părerea mea, ea este importantă. Apoi, eu însă mi-am fost în Japonia în urmă cu 3-4 săptămâni și am fost chiar și în regiunea Fukushima și am putut să văd cu ochii mei cât de uh, neajutorați se simțeau locuitorii de acolo, pentru că ei nu erau deloc siguri dacă alimentele și apa pe care o consumau erau sigure. Când vorbim despre contaminare, nu e vorba numai despre iodul 31, ci și despre cesiul 134-137. Și e vorba aici de substanțe care nu își pierd din uh, nivelul de radioactivitate decât uh, după sute de ani, nu câțiva ani sau câteva luni. Deci să fim foarte vigilenți atunci când vorbim despre aceste nivele maxim admisibile. Da, și după Cernobâl am văzut că mulți ani după acest accident, uh, ciupercile au fost contaminate, deoarece Uh, aceste substanțe rămân foarte mult timp în natură și aceste produse sunt uh, foarte în pericol. Michel Răvazi acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Precum Corin, am fost și eu în Japonia, am petrecut o săptămână acolo și am discutat cu fermierii și cu populația. Vreau să spun în prezența reprezentanților Japoniei că populația din Japonia este foarte prost informată. Mulți dintre ei nici măcar n-au habar despre ce este radioactivitatea. Și oamenii de multe ori continuă să consume legumele și fructele din propria grădină pentru că nu au de ales și nu știu care sunt riscurile legate de contaminare. Aș vrea să îi mai informez pe colegi că în Japonia nu au ținut cont de ce s-a întâmplat la Cernobâl. De exemplu, nu uh, s-au dat uh, uh, um, tablete de iod pentru a-i proteja pe uh, cetățeni, uh, fie ei adulți sau copii, de consecințele norului radioactiv. Și eu i-am întrebat, am întrebat autoritățile japoneze de ce nu s-a făcut nimic atunci, după accidentul de la Cernobâl, așa cum s-a făcut la Kiev și peste tot în Rusia. Și apoi am încercat să aflu cum era măsurată radioactivitatea. Se prelevau mostre, dar într-un număr foarte mic, pentru a vedea dacă, să zic, oamenii urmau să consume lapte contaminat. Acest sistem de recoltare a mostrelor a fost pus sub semnul întrebării de foarte multe ori, pentru că s-a constatat, de exemplu, că în mai multe prefecturi nivelul maxim admisibil de radioactivitate era depășit chiar și nivelul stabilit de autoritățile japoneze. Ori, există asociații neguvernamentale care prelevează asemenea mostre și fac propriile lor măsurători pentru că nu au încredere în măsurătorile făcute de către autorități. Există un set de Uh, măsuri uh, minime de uh, luat în momentul în care ar avea loc un accident nuclear în Europa. Ori noi am cerut comisiei ca acest set de norme să fie revizuit, deoarece s-a văzut că la copii contaminarea uh, ar depăși după mai multe luni nivelul maxim admisibil dacă ei, de exemplu, ar consuma lapte radioactiv. În Japonia, aceste nivele maxim admisibile sunt mai mari decât în Europa. Eu l-am uh, interpelat până și pe domnul Barroso și răspunsul a fost că noi în Europa ne vom alinia cu normele japoneze. Și deci vreau să știu până la urmă care este realitatea, care este acel nivel maxim admisibil în cazul unui accident radioactiv. Și apoi, Vă rog să faceți în așa fel încât să ne bazăm pe tratatul de la Lisabona, nu pe tratatul Euratom, pentru că părțile uh, contractante la tratatul Euratom nu sunt obiective, pentru că interesul era să promoveze energia nucleară. Apoi ne-ați spus că din 1222 de mostre, numai 8 șantioane de ceai verde erau peste acest nivel de 500 de unități. Ori, în Japonia, Nivelul în urma măsurătorilor pentru ceaiul verde este de 200-300 de unități per kilogram și atunci aveți senzația că fiind sub 500 nu vă asumați niciun fel de risc, dar nu așa stau lucrurile. Eu l-am rugat pe domnul Barroso următoarele. Importăm foarte puține produse din Japonia. Știu eu, ceai, spanac și altceva. De ce nu facem precum uh, India sau Australia, care au interzis total importurile din Japonia și, pe de altă parte, acordă ajutor Japoniei. Nu puteți să spuneți că nu există niciun fel de risc numai dacă măsurătorile sunt sub acest plafon de 500. Trebuie să fim prudenți dacă există vreun uh, stat, vreo, re, vreo regiune, vreo prefectură de origine unde s-au constatat nivele de contaminare, atunci trebuie să interzicem importurile din regiunea respectivă, pentru că oricum e vorba despre niște cantități uh, mici. Iată ce aveam de spus, domnule președinte. Eh, Mico, Mulțumesc, Mico, ați auzit aceste întrebări, de ce nu procedăm cum face Australia? care sunt limitele despre care discutăm, cât de mari sunt, cât de reduse, de ce nu avem limitele fel de reduse ca și în Japonia și dacă ajunge această metodă de a analiza doar eșantioane, dacă nu ar trebui să fie bunătățită această uh, metodă. Te rog. Vă mulțumesc, permiteți-mi să răspund și, în primul rând, aș uh, începe de la sfârșit, pentru că am impresia că lucrurile nu au fost înțelese toate lucrurile exportate din aceste uh, prefecturi sunt controlate. Toate, 100%. Și în plus, uh, aceste lucruri sunt uh, controlate în Japonia și din partea europeană 10% din importuri sunt, sunt controlate. De. Deci, totul este controlat odată și anumite lucruri sunt controlate de două ori. Deci totul este controlat până la urmă. Acest lucru trebuie înțeles. Nu, lucrurile nu, aceste produse nu, nu pot fi exportate dacă depășesc uh, nivelurile stabilite în Japonia. de ce ceaiul era contaminat în Franța și nu în Japonia. De ce s-a constatat un nivel de 1500 de becherel per kilogram? Cum puteți explica acest lucru? Ok, uh, I, I Da, am menționat uh, anterior în uh, prezentarea mea. Noi am uh, început cu zona Fukushima și cu prefecturile uh, din prejurul ei și în momentul în care am găsit aceste valori, am extins zona și asupra prefecturilor de unde au provenit eșantioanele cu probleme. Deci am avut o reacție adecvată. De ce nu facem ca și Australia? De ce nu interzicem complet importurile? Noi considerăm că nu ar fi o reacție proporționată pentru că nu avem motive suficiente să credem că ar exista un risc. Avem suficiente informații, monitorizăm situația um, tot timpul și vom reacționa dacă va apărea o problemă. Dar nu există niciun motiv care să ne permite să avem această reacție care, ar fi, care nu ar fi proporționată. Acum, în ceea ce privește limitele, uh, noi uh, folosim limitele discutate aici în Europa. Știu că nu a fost, uh, nu a fost o discuție ușoară, dar limitele stabilite au fost considerate a fi sigure pentru populația europeană. Și de ce le-am scăzut? Ei bine, este simplu. Trebuie să fim consecvenți cu ceea ce se întâmplă în Japonia pentru că nivelul din Japonia, indiferent de motive, și nu pot să vă dau acum detaliile de deciziei luate în Japonia, dar există controle care se bazează pe niveluri mai reduse în Japonia. După părerea noastră, este mai bine să avem o abordare cordo- coordonată și să ne bazăm pe nivelurile folosite în Japonia, pur și simplu pentru că acestea sunt mai reduse decât cele din Europa. Suntem uh, convinși că și uh, limitele noastre europene ar, ar fi fost sigure, dar uh, am pu- dorit pur și simplu să fim consecvenți și să ne coordonăm mai bine cu colegii din Japonia. Am uitat vreo întrebare? Nu-mi dau seama acum. Vă mulțumesc, domnul președinte. Desigur, vom uh, monitoriza ceea ce se întâmplă în următoarele luni, vom vedea ceea ce se întâmplă la sfârșitul anului, dacă testele vor fi extinse până în 2012 și dorim toate cele bune populației din uh, Japonia în depășirea acestui dez- uh, dezastru imens. Vă mulțumesc foarte mult, cred că a fost important să avem această dezbatere și vom continua cu un punct pe care ar fi trebuit să-l discutăm ieri, punctul 17. Întrebarea cu solicitare de răspuns oral privind perturbatorii endocrini și efectele de cocktail, um, autoare Linda McAvon și Crystal Schaldemosa. și aș, uh, aș cere reprezentanții uh, comisiei de la DG Envy să răspundă aceste întrebări. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Good morning. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața. Vă voi prezenta foarte pe scurt ce facem în ceea ce privește perturbatorii endocrini, un lucru care reprezintă în continuare o prioritate pentru Comisie. În august acest an, am uh, redactat al patrulea raport de punere în aplicare în ceea ce privește strategia comunitară legată de perturbatorii endocrini și în raportul respectiv am discutat și am prezentat toți pașii pe care am luat în ultimii ani, mai ales în ceea ce privește cercetare, schimbul de informații, crearea unei noi baze de date și platformă de informare și toate activitățile diferite legate de uh, Um, RICI, regulamentul uh, pentru biocide și regulamentele care urmează să fie implementate. Acum, strategia Uniunii Europene este destul de veche. A fost adoptată deja în 1999 pe baza unei inițiative luată de Parlamentul European. Comisia se gândește la posibilitatea de a revizui această strategie și, în plus, trebuie să, de- să avem niște criterii pentru identificarea um, perturbatorii endocrini în contextul uh, uh, în, în contextul RICI, de exemplu în contextul uh, regulamentului biocidelor și aici avem nevoie de criterii pentru identificarea perturbatorilor endocrini. Deci din punct de vedere al uh, reglementării se întâmplă foarte multe lucruri. Datorită faptului că această strategie este atât de veche, din 1999, și datorită faptului că există atât de multe prevederi de reglementare, Comisia a inițiat un uh, studiu major pentru a vedea care este situația din punct de vedere științific cu acești perturbatori uh, endocrini și în ceea ce privește criteriile posibile de identificare a acestor perturbatori endocrini. Acest studiu va fi publicat la sfârșitul acestui an și pe baza studiului respectiv vor fi organizate o serie de schimburi de opinii cu uh, părțile interesate. Uh, Intenționăm să facem acest lucru în anul 2012, așadar, și după procesul de consultare există diferite posibilități. În primul rând, în primul rând vom uh, examina și eventual vom revizui strategia existentă și apoi va trebui să răspundem uh, uh, aspectelor reglement, de reglementare. Cred trebuie să facem uh, propuneri în ceea ce privește criteriile de identificare până în noiembrie 2013. Există o, o revizuire necesară în cazul RICI, care trebuie făcută până în iunie 2013 și, în plus, examinăm îndeaproape ceea ce se întâmplă în uh, cadrul OCDE. Deci se întâmplă foarte multe lucruri în acest domeniu al perturbatorii endocrini și ne dăm seama că se acumulează din ce în ce mai multe informații în acest uh, domeniu și uh, cu aceste informații îngrijorări din ce în ce mai mari. Acum, în ceea ce privește um, cocktailurile, noi am uh, lansat un uh, studiu în legătură cu aceste efecte de cocktail. Studiul a fost publicat în februarie 2010. Am organizat o serie de evenimente în care au participat hărțile interesante. Uh, Lucrurile au fost, uh, rezultatele au fost publicate pe internet, internet și la începutul acestui an am cerut un aviz uh, științific din partea Comitetului Științific pentru Mediu și uh, Sănătate. Această cerere a fost transmisă în februarie și Comitetul Științific pentru Mediu și Sănătate ne va da probabil un răspuns în noiembrie și pe baza acestui uh, raport și pe, part, pe baza altor informații, Comisia va redacta un raport în ceea ce privește abordarea efectelor de uh, cocktail în cadrul legislației europene existente. Ne dăm seama că și în acest domeniu ne confruntăm cu mai multe provocări și recunoaștem faptul că legislația europeană se bazează pe analiza substanțelor chimice și s-ar putea să fie nevoie că în anumite cazuri să studiem și combinarea acestor substanțe chimice și în anumite cazuri ar trebui să uh, ne dăm seama unde este nevoie de acest lucru. Deoarece dacă discutăm de sute de mii de substanțe chimice, atunci combinații, uh, combinațiile acestora ar putea fi uh, aproape uh, infinite și va trebui să ne dăm seama care dintre aceste combinații uh, pun un risc, uh, reprezintă un risc pentru sănătate și pentru mediul uh, înconjurător. Mulțumesc, doamna McAven. Mulțumesc Comisiei pentru această actualizare și mă bucură faptul că există atât de multe activități. După cum ați spus și dumneavoastră, este o strategie veche și am discutat foarte multe lucruri despre perturbatorii endocrini și nu despre cum îi vom identifica. Ei bine, în realitate se știe care sunt acești perturbatori endocrini. Există liste cu aceste substanțe și cred că este urgent să acționăm acum. În RICI, de exemplu, există o asemenea uh, cerință și Germania a adăugat o asemenea substanță pe această listă recent. Eu ce-mi doresc uh, este să acționăm cât mai repede, să nu tot discutăm despre această temă. Și înțeleg că în ceea ce privește evaluarea perturbatorilor endocrini, există două opinii rivale. Există o tendință dezvoltată în uh, Regatul Unit și Germania și una din uh, uh, Danemarca. Una se bazează pe risc, alta pe nivelul de periculozitate. Și aș dori să știu care este părerea Comisiei din acest punct de vedere. Apoi, o organizație non-guvernamentală mi-a trimis o scrisoare în care, um, care se referă la situația regulamentului pesticidelor. Aici se spune că nu ar, nu ar trebui să fie autorizate substanțe care să conțină asemenea perturbatori endocrini. Și scrisoarea este datată din iunie 2011. Dar uh, anul trecut mi s-a spus că un uh, produs uh, a fost adoptat de comisie fără să există o, o analiză legată de uh, efectele, uh, de efectele de uh, perturbare endocrină acestei substanții. Există și un alt uh, produs care urmează să fie discutat și analizat, care are aceeași uh, probleme. Dumneavoastră ne-ați uh, prezentat un calendar care, merge, care vorbește de sfârșitul anului 2013 deci, aș, eventual să ne spuneți care este situația, care sunt instrumentele existente în acest moment. Vă mulțumesc. Christel. Mulțumesc, doamna Cristel Sheldobos. Thank you very much and thank you for... Mulțumesc, mulțumesc pentru că îmi permiteți să particip la această discuție în Comisia Envi, deși eu sunt uh, membră în Comisia IMCO. Mulțumesc uh, pentru răspunsul dumneavoastră la întrebare. Înțeleg că Comisia lucrează pe această problemă, dar așa cum a spus doamna McAven, mă întreb dacă nu este posibil ca acest proces să fie accelerat. Trebuie să accelerăm acest proces, mai ales pentru că trebuie să acționăm din punct de vedere legislativ. Așa cum știți, președinția daneză, care va începe în prima parte a anului 2012, are o prioritate foarte importantă în domeniul sănătății uh, și mai precis în domeniul perturbatorilor endocrini. Noul guvern danez dorește să propună o interzicere pentru anumiți perturbatori endocrini, mai ales uh, pentru aceia care sunt considerați extrem de periculoși. Ca urmare, doresc să implementeze o legislație de precauție pentru protecția consumatorilor. Și mă întreb dacă Comisia are și ea de gând să facă ceva similar pe viitor. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc foarte mult! Ast Westlund. Mulțumesc! Am două întrebări mai generale, pentru că uh, avem de-a face cu o problemă îngrijorătoare, într-adevăr, însă avem și o problemă mai generală din punct de vedere legislativ, pentru că ar trebui să um, tratăm substanțele chimice separat, dar trebuie să le tratăm și în combinații, în efectele de cocktail. Și trebuie să vedem cum companiile pot să evalueze aceste efecte cocktail. În al doilea rând... Uh, Întreprinderile ar trebui să uh, transmită informațiile pe care le au uh, cu privire la aceste substanțe. Da, este un principiu corect, dar dacă există studii care arată anumite riscuri sau dacă întreprinderile nu fac studii suficient de aprofundate, mă întreb cine este responsabil să se asigure că studiile și cercetările continuă. Pentru că Până la urmă, cei care își asumă responsabilitatea în mod voluntar sunt cercetătorii. Însă, asta și din punct de vedere alimentar, dar și pentru produsele sau substanțele chimice mai general. Resursele pentru cercetare la nivel național ar trebui și ele să contribuie. Și mă întreb dacă Comisia este conștientă de această problemă a cercetării și uh, Am și o uh, întrebare legată de efectele care se manifestă numai într-o doză foarte mică și atunci nu sunt incluse în legislație. Autoritățile trebuie să realizeze studii și în acest sens. Și acum uh, o întrebare legată de ceea ce s-a spus mai devreme. Sigur că suntem mândri de RICI, însă din perspectiva consumatorilor, mulți consideră că este un obstacol. Știm că anumite produse chimice au riscuri, însă informațiile nu sunt suficient de aprofundate și atunci ar fi bine să știm mai multe despre alternative. De exemplu, în ceea ce privește bifenilii și alte produse care se regăsesc în conserve sau produsele care sunt uh, nocive pentru femeile însărcinate. Și aici mă întreb dacă nu ar fi bine ca legislația să fie mai strictă pentru produsele de consum curent. Poate ar trebui să luăm în uh, considerare principiul substituirii. Poate că putem identifica niște alternative mai puțin periculoase atunci când ele există. Uh, Doamna președinte, înainte de a da cuvântul lui Criton Arsenis, aș dori și eu să subliniez ceea ce tocmai s-a spus, mai ales în legătură cu bifenili A. Agenția franceză pentru siguranța alimentară a publicat în uh, septembrie 2011 doi, um, două rapoarte privind bisfenolul A, ce scuze, bisfenolul A și nu bifenilii, uh, s-a arătat acolo că um, s-a constatat acolo um, caracterul său nociv. În ciuda avizelor precedente, și atunci cred că trebuie să luăm în considerare aceste consecințe extrem de importante uh, pentru cetățenii noștri, pentru concetățenii noștri, pentru că costurile în caz de uh, afecțiune cauzată de aceste mm, substanțe sunt foarte mari și uh, trebuie să susțin această solicitare și trebuie să susțin ceea ce s-a spus mai devreme în legătură cu necesitatea unei atitudini proactive. În ceea ce privește bisfenolul A, uh, sunt foarte interesată uh, să văd ce, cum va reacționa Comisia în urma acestei uh, solicitări din partea EFSA, Criton. Da, și eu vreau să mă refer exact la același studiu. Studiul autorității franceze care dispune de toate datele necesare pentru a, a demonstra efecte atât la animale cât și la om. se vorbește acolo de populații afectate uh, ca, uh, ca fiind, populații afectate fiind copii, femeile însărcinate și uh, bebelușii. De asemenea, studiul arată că efectele sunt prezente și în cazul unor doze mai scăzute decât limitele prevăzute. Comisia a spus că până în 2013 va decide dacă anumite substanțe au sau nu uh, proprietăți de perturbatori endocrini și dacă acestea vor fi uh, acceptate în continuare sau nu. Dacă există o alternativă uh, adecvată, atunci Comisia nu va face decât să examineze dacă uh, respectiva substanță nu ar trebui cumva să fie înlocuită cu acea alternativă. Și toate acestea până în 2013, deși deja există o majoritate covârșitoare a, știin- a oamenilor de știință care ne pot furniza date în ceea ce privește bisfenolul A, în ceea ce privește și alte substanțe. Chiar dacă nu putem înlocui bisfenolul A sau alte materiale din materiale plastice, unele din uh, proprietățile lor nici nu sunt necesare și atunci cred că mm, Comisia întârzie rezolvarea acestei probleme. Este o problemă extrem de importantă pentru sănătatea publică și eu însumi și colegii mei vom monitoriza situația îndeaproape. Invit Comisia să ne uh, aducă niște răspunsuri mai concrete și asta cât mai repede. Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Gembrandi. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să sprijin uh, ceea ce s-a spus uh, aici atunci când s-a solicitat uh, un caracter mai urgent al măsurilor pe care trebuie să le ia Comisia. Într-adevăr, și noi dorim acest lucru și considerăm că lucrurile nu sunt făcute suficient de rapid. Și în numele Antoniei Parvanova, de asemenea, trebuie să spun că acești perturbatori endocrini se regăsesc în atât de multe produse de consum, în aproape toate produsele de consum. Ceea ce înseamnă că miza este extrem de ridicată atât pentru industrie, dar mai ales pentru sănătatea umană. Și întrebarea mea adresată Comisiei, uh, și spun asta fiind convins că DG Health uh, lucrează în favoarea sănătății, însă mă întreb dacă există o opoziție din partea celorlaltor directorate generale ale Comisiei, ca DG Enterprise, de exemplu, având în vedere că miza este atât de ridicată și acest lucru este de îngrijorător. Și vă mai întreb, cum vedeți poziția industriei în această dezbatere? Um, aveți senzația că um, industria sprijină aceste inițiative? Uh, întreprinderile au același sentiment că trebuie luată o atitudine împotriva perturbatorilor endocrini și asta cât mai repede? Uh, cu alte cuvinte, suntem cu toții implicați în aceeași luptă, luptăm pentru aceeași cauză în favoarea sănătății umane sau există forțe atât în, uh, la nivel politic cât și la nivelul uh, industriei care blochează atingerea acestor rezultate în favoarea sănătății umane. Mulțumesc foarte mult, uh, Carl Lichter. Mulțumesc pentru această dezbatere care are loc în comisia noastră și cred că perturbatorii endocrini sunt una din amenințările cele mai puțin luate în seamă împotriva sănătății umane. Expunerea, fie în calitate de făt sau de bebeluș, poate fi extrem de gravă pentru sănătatea umană și aceste substanțe sunt adăugate în mod intenționat în produse pe care le folosim pentru îngrijirea pielii, în produse mm, care intră în contact cu produsele alimentare, în carburanți, în uh, lipici, în adezivi, în uh, mm, amestecuri care sunt utilizate apoi uh, la vestimentație, așadar uh, substanțe și produse cu care suntem în contact direct, de exemplu pentru uh, produsele de curățare. Uh, și este extrem de îngrijorător că Uh, și mă întreb de ce uh, aceste substanțe extrem de periculoase, unele dintre ele sunt, cu unele dintre ele suntem în contact direct și mă întreb așadar de ce nu sunt ele puse direct pe lista de candidați. Și din cele 19 de propuneri, au fost uh, selectate uh, cele care au beneficiat de studii până acum. Și din substanțele prevăzute în regulamentul RICI, unele dintre ele au uh, proprietăți de perturbatori endocrini, dar nu sunt incluse pe listă din această cauză. Și cred că Elaborarea acestei liste de 319 substanțe din care au fost selectate 22 a fost extrem de importantă. S-a făcut o cercetare pentru a vedea care dintre aceste substanțe sunt deja incluse în regulamentul RICI și apoi Uh, s-a analizat utilizarea acestor uh, substanțe și s-a ajuns la acest rezultat de 22 de substanțe mm, care au un caracter dovedit de perturbator endocrin și cred că Comisia ar trebui să mm, înceapă cu acest punct de plecare, aceste 22 de substanțe. E vorba de eftalați care sunt uh, prezenți în foarte multe uh, produse pe care le mm, folosim. De asemenea, formaldehida de camfor, de asemenea, aditivii din uh, benzină. Sunt substanțe care sunt utilizate în mod curent, cu care suntem în contact în fiecare zi. Și mă întreb de ce nu putem pregăti 22 de dosare pentru aceste substanțe și apoi să cerem uh, uh, ca ele să fie adăugate pe um, lista de substanțe candidate. Cred că aceste 22 de substanțe sunt uh, niște candidați excelenți și o să, vă, și o să rog Comisia să pregătească dosarele în acest sens și apoi vom putea ști mai bine care este impactul lor asupra sănătății noastre și vom avea uh, mai multe șanse să găsim niște înlocuitori uh, potriviți pentru aceste substanțe. Și cred că acest lucru trebuie făcut cât mai repede. Strategia europeană există deja de 12, de 12 ani și mă întreb unde sunt acțiunile. S-au luat măsuri concrete pentru a elimina aceste substanțe, de exemplu, mm, praful din uh, camerele în care dorm copiii noștri copiii, se, copiii mici merg, se târăsc pe jos și, re, și respiră aceste substanțe, respiră acest praf. Uh, și aș vrea ca aceste substanțe chimice toxice să nu mai fie prezente în, camerele, în camera în care doarme copilul meu. Industria trebuie să înceteze să facă acest lucru. De aceea vă invit să luați în considerare această propunere de adăugare a 22 de substanțe pe lista substanțelor candidate și apoi trebuie să vedem care sunt efectele de cocktail ale acestor substanțe chimice. Cu toții suntem expuși acestor efecte de cocktail. Mulțumesc foarte mult, doamna Clas. Da, genau. Vă mulțumesc. Cred că pot continua exact de aici, din acest uh, punct. Am, discutăm deja despre aceste substanțe cu efect de perturbator endocrin. Um, vom discuta din nou despre aceste substanțe când, discutăm, când vom discuta despre biocide. Și aceasta ar fi întrebarea mea adresată domnului Murphy din comisia. Mă întreb dacă nu discutăm de prea multe lucruri, dacă includem acum și efectele de cocktail. Deci, poate dorim să știm prea multe lucruri și poate ar fi mult mai bine dacă ne-am concentrat inițial asupra lucrurilor pe care le cunoaștem și uh, asupra cărora avem concluzii foarte clare. Uh, Poate dacă, adică dacă discutăm de prea multe lucruri, dacă ținem cont de ă, toate posibilitățile, poate cerem prea multe lucruri din partea Comisiei care nu va putea să facă toate aceste lucruri. Acum, în ceea ce privește perturbatorii endocrini, Există uh, un lucru foarte important, sectorul, uh, domeniul uh, medicamentelor. Uh, și aici există foarte multe uh, substanțe uh, și toate substanțele care se păstrează apoi, de exemplu, în vânza de apă freatică și așa mai departe. Deci poate um, ar fi bine să vedem care sunt uh, substanțele importante și în acest sector și apoi să trecem la acțiune și poate aș putea să-i mai spun un lucru domnului Murphy cum, uh, pentru a ajunge astfel la un rezultat rațional până la urmă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Sofia Oconi are cuvântul acum. Vă mulțumesc. Nu am să reiau tot ceea ce a fost spus. Suntem cu toții pe deplin conștienți de miza aflată în joc, atât pentru industrie cât și pentru sănătatea umană și trebuie să luăm măsurile care se impun. Și sunt de acord cu ce a spus doamna Clas. Putem să vedem situația din două perspective. Pe de o parte, cunoștințele pe care le posedăm deja despre anumite produse și apoi faptul că trebuie să analizăm și restul produselor. Știm că avem uh, biofenolul, ftalații, bisfenolul. Știm deja că aceste substanțe sunt folosite pentru fabricarea ambalajelor. De asemenea, știm că e vorba despre ambalaje care apoi sunt încălzite de către consumatori și ele apoi migrează din ambalaj în produs. Poate ar trebui să existe o regulă cu uh, menționarea obligatorie pe etichetă a prezenței acestor substanțe. Astfel, consumatorii și-ar schimba comportamentul. De exemplu, nu ar mai încălzi produsul alimentar în ambalajul respectiv. Putem să explicăm consumatorului cum se poate proteja. Vorbim despre redactarea unor noi reglementări și despre aplicarea lor, dar poate că sunt anumite lucruri pe care le putem face deja pentru a-i proteja pe consumator, ca de exemplu, cum spuneam, această menționare obligatorie pe etichetă. Restul a fost deja spus. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Oconi. Domnul Murphy acum, dacă dorește să răspundă. Nu mai dorește nimeni altcineva să ia cuvântul? Nu am pierdut pe nimeni din vedere? Domnul Murphy acum. Doamnă președintă, cât timp am la dispoziție ca să răspund la întrebări? Cinci minute. Vă mulțumesc. Am să le iau în ordine și am să spun ce mi se pare prioritar. Referitor la identificarea perturbatorilor endocrini, principala dificultate constă în faptul că majoritatea substanțelor chimice sau naturale au un efect asupra sistemului endocrin, până și cafeaua. Și atunci putem să ne întrebăm când e vorba despre un efect negativ, când uh, apare o uh, tulburare a funcționării normale a organismului uman și putem să ne gândim la viitorul speciei umane în urma folosirii atâtor substanțe chimice și sunt convins de faptul că studiul întreprins în Danemarca era cât se poate de serios. Noi avem un rol de inițiator de legislație și noi întotdeauna trebuie să ne punem această întrebare. Efecte există din partea numeroase substanțe, dar când este vorba despre efecte negative și numai pentru acele substanțe urmează apoi să luăm decizii. Iată cum stau lucrurile. Există un regulament în vigoare. Înainte de a avea o nouă listă de criterii pentru identificarea perturbatorilor endocrini, există deja o listă temporară de criterii, potrivit cărora am făcut deja o clasificare a anumitor substanțe care sunt considerate ca fiind perturbatori endocrini. Și până în anul 2013 vor intra în vigoare acele criterii, ca să zic așa, permanente, care le vor înlocui pe cele uh, temporare pe care le folosim acum. Deci au mai rămas 2 ani la dispoziția Comisiei înainte de stabilirea acestei liste uh, de criterii permanente. Mi se cere să accelerăm întreaga procedură. Este o misiune uriașă. Când noi am cerut contractorilor uh, să revizuiască informația despre toate substanțele care ar putea să aibă efecte negative, cerință pe care am uh, făcut-o în anul 2002, am primit sute de mii de articole despre efectele perturbatorilor endocrini. Da, foarte mulți dintre dumneavoastră spuneți că da, cu tare și cu tare substanță, uh, pentru acestea s-a dovedit că sunt perturbatori endocrini cu efecte negative. Pot să fiu de acord cu dumneavoastră, însă noi trebuie să analizăm toate articolele pe care le-am primit. Ori, în comunitatea științifică încă nu s-a ajuns la un consens, nici măcar pentru aceste substanțe pe care dumneavoastră le-ați menționat. Apoi, în ce privește efectul de cocktail, noi nu putem să luăm niște hotărâri fără să ne bazăm pe avizele experților, pe avizele oamenilor de știință și numai pe baza hotărârilor lor noi încercăm la rândul nostru să inițiem legislație. Întotdeauna ne dorim ca hotărârile noastre să fie bine argumentate științific. Deci, cu privire la bisfenolul A, pentru că multă lume l-a menționat, EFSA a emis un aviz în urmă cu un an apropo de prezența bisfenolului A în uh, ambalajele din plastic și în uh, um, um, sticlele uh, pentru lapte, în biberoane. Și pe baza avizului de la EFSA și noi la DJ Sanco am reacționat și acum vom cere celor de la EFSA să-și actualizeze informațiile și să vedem dacă trebuie să ne schimbăm poziția. Știm foarte bine și care au fost datele din raportul ANSES și după noul aviz al EFSA vom vedea dacă trebuie să ne revizuim legislația sau nu. Întrebarea relativă la implicarea industriei sau faptul că ea ar bloca progresul în acest domeniu. Pot să spun că avem niște discuții foarte rodnice și de bun simț cu reprezentanții industriei. Cred că cea mai bună atitudine este aceasta de a lua hotărâri care sunt argumentate științific. numărul potențial de combinații de substanțe chimice care există pe piață este enorm. Și atunci cum alegi? Cum le controlezi? Noi încercăm, deci, să redactăm o listă de criterii ca să putem să monitorizăm exact acele amestecuri la care oamenii sunt chiar expuși în Danemarca s-a făcut un studiu pe mai multe mii de copii în ce privește potențialii perturbatori endocrini prezenți în uh, apă, în aer și în alimentație. Și și-au dat seama că este foarte greu, pentru că sunt mai multe mii de combinații posibile. Și apoi cum uh, încrucișez datele? Nu putem să luăm în calcul oricare combinație de substanțe chimice. Trebuie să fim realiști, să știm ce resurse avem și să nu aruncăm banii pe fereastră și să ne pierdem timpul. Apoi, în ce privește această listă uh, cu 22 de substanțe identificate de Kimsec, da, este un punct de plecare foarte util nu pot să vă promit că toate aceste substanțe vor fi pe lista substanțelor candidate. Știm că unele state membre au pregătit deja sau pregătesc dosare pentru 15 din cele 22 de substanțe pentru ca ele să fie introduse pe listă. Există chiar o concurență. Dacă discutăm numai despre perturbatorii endocrini e una, dar dacă discutăm, de exemplu, despre toate substanțele care pot să aibă un impact negativ asupra uh, sănătății reproductive, asupra fertilității, aici uh, evantaiul de substanțe uh, potențial candidate se largește. Deci noi încercăm să ne concentrăm pe uh, substanțele cele mai periculoase și să găsim o metodă de lucru acceptabilă. Da, știu că mi-am depășit timpul. Dacă doamnele și domnii deputați mă doresc să-mi pună întrebări uh, uh, la sfârșitul întâlnirii, le stau la dispoziție. Doamna președintă, vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră și pentru răspunsurile pe care ne le-ați dat. Avem senzația că suntem neputincioși, cu atât mai mult cu cât suntem într-un moment când uh, cetățenii se întreabă dacă noi chiar avem vreo utilitate. Această chestiune a perturbatorilor endocrini e ca un fel de muncă lui Sisif pentru noi. Pentru că noi nu apărăm aici interesele industriei și nu trebuie tot timpul să așteptăm nu știu ce certitudine științifică. Dacă avem îndoieli și îndoiele cu fondate pe anumite dovezi, eu cred că trebuie să luăm măsuri. Nu vă critic pe dumneavoastră direct, domnule Murphy, dar când mă uit la expresia de pe echipurile colegilor mei din sală, cred că sunt de acord cu mine. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 22. Implicațiile socioeconomice ale cultivării de organisme modificate genetic și dau cuvântul domnului Mico de la Direcția Generală Sanco ca să ne prezinte acest raport. Thank you very much, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Sunt sigur că este vorba de un alt, de un punct la fel de interesant. Permiteți-mi să vă spun că acest raport s-a născut în urma unei cerințe a Consiliului pentru Mediu de a investiga impactul socioeconomic al cultivării organismului modificate genetică în Europa. S-a înțeles faptul că existau prea puține informații pe marginea acestei teme. Noi am început procesul de colectare de informații din partea părților interesante din iulie 2009. Pe de o parte am spus foarte clar că statele membre au libertatea de a raporta orice informație care, după părerea lor, este relevantă în acest domeniu și, pe de altă parte, vom încerca să îi ajutăm uh, pentru a se concentra asupra unor uh, aspecte mai uh, importante pentru ei. Am creat un uh, chestionar indicativ pe care l-am pus la dispoziția statelor membre, deci a existat o libertate totală în ceea ce privește informațiile puse la dispoziție, dar am încercat în același timp să dăm anumite indicații, să spunem în ce direcție ar trebui să mergem. Trebuie să vă spun că Deși am crezut că vom avea o reacție completă din partea fiecărui stat membru, dar am primit uh, răspunsuri doar din partea a 25 de, de state membre, două state au răspuns, Italia și Bulgaria. Am primit răspunsuri, pe de altă parte, din partea uh, Norvegiei și din partea mai multor părți interesate. Deci acesta este materialul pe care ne bazăm raportul. Uh, este important să spunem că contribuțiile din partea statelor uh, membre sunt diferite din punctul de vedere al abordării, al calității, al, uh, al volumului. Unele state ne-au pus la dispoziție o declarație de o pagină, altele ne-au pus la dispoziție uh, sute de pagini, un text foarte tehnic și foarte detaliat. Unele state ne-au prezentat o sinteză națională, altele state ne-au prezentat în mod intenționat divergențele de opinie existente. Deci am avut la dispoziție un material foarte diferit, uh, am avut opinii foarte concise naționale, uh, am avut de asemenea o colecție de diferite opinii folosite în fiecare stat membru. Uh, Așa cum ne-am așteptat, a fost clar acest lucru și am ajuns la concluzia că contribuția statelor membre și contribuțiile celorlalți, celorlalte părți interesate reflectă opinii foarte polarizate. Și putem să spunem că lucrurile s-au bazat pe statistici europene. Și a fost foarte important să știm și să știm că s-a întâmplat acest lucru. Contribuțiile au uh, acoperit tot spectrul de activități, dar aș trebui să spun că s-a subliniat aspectul legat de cultivare. Nu este o surpriză că în uh, statele membre unde există o asemenea experiență uh, cu organisme modificate genetic, s-au raportat cifrele naționale, de exemplu creșterea, creșterea recoltelor, s-a întâmplat în Spania, de exemplu, alte state au extrapolat și au folosit uh, surse de informații din țări terțe, pur și simplu pentru că nu aveau proprii experiențe. Mai multe state membre de exemplu, Austria, Belgia, Germania, Franța, țările de jos, Regatul Unit și Norvegia, au uh, creat deja un cadru analitic a impactelor socioeconomice la nivel național. Cu toate acestea, pe baza celor spuse de mine, pe baza limitării uh, legate de uh, materialul pe care l-am avut la dispoziție, noi considerăm că nu ar fi bine să facem o analiză extinsă acestui uh, material eterogen și pe baza acestui material să ajungem la concluzii definitive. Am decis mai degrabă să folosim aceste informații ca un stimulent în sensul unei abordări mai uh, științifice. Deci să fie un proces care abia acum a fost început și care urmează să continue. În plus, raportul nostru pune la dispoziție o revizuire a literaturii uh, internaționale uh, științifice în, această, în acest domeniu și, în plus, uh, informații ale diferitelor studii efectuate de Uniunea Europeană în acest domeniu. Deci am încercat să pregătim un material uh, comprehensiv care să includă tot ceea ce este disponibil în acest moment uh, Uh, din punct de vedere al publicațiilor științifice pentru a uh, analiza această temă. Ce am propus pe baza acestei colecții de informații este să inițiem un proces de reflexie împreună cu statele membre, cu Parlamentul European, desigur, cu părțile interesate, pentru a trece dincolo de această percepție polarizată, să avem o bază obiectivă pentru a trage concluzii. Credem că pentru acest lucru primul pas este să definim un set robust de factori și de indi- indicatori. Pentru aceasta am creat deja un grup de lucru împreună cu statele membre și prima întâlnire este prevăzută pentru a avea loc în noiembrie acest an, în Sevilla, și aș dori să spun că și membrii Parlamentului European sunt uh, bineveniți la această întâlnire. Mai târziu, trebuie să ne gândim cum putem uh, îmbunătăți uh, gestionarea uh, cultivării OMG-urilor din acest punct de vedere. Și aș dori să vă spun că raportul nostru reprezintă o bază foarte bună pentru următoarele întâlniri care vor avea loc în cadrul acestui proces inițiat și sprijinit de comisarul Dali. Este vorba de întâlniri și de audieri organizate în acest domeniu al OMG-urilor. Poate ați auzit că pe data de 18 octombrie vom organiza o audiere unde vom discuta tocmai despre aceste aspecte uh, socioeconomice. Doresc să vă mulțumesc, doamnă președinte. Știu că dumneavoastră veți fi președinta unei secțiuni și participarea Parlamentului este întotdeauna binevenită. Deci aceasta ar fi pe scurt prezentarea raportului și aștept cu nerăbdare reacțiile și întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doar câteva cuvinte înainte de a-i lăsa pe colegii mei să intervină. Este un raport pe care l-am așteptat cu mare nerăbdare, dar am fost puțin nemulțumită pentru că, din punctul meu de vedere, implicațiile socioeconomice nu înseamnă numai evaluarea randamentului, ci trebuie să vedem și utilitatea socială. Impactul socioeconomic include și efectele negative trebuie să avem o viziune de ansamblu, atât elementele pozitive cât și cele negative și, din păcate, nu am regăsit toate aceste aspecte în raport. Implicațiile socioeconomice se limitează la implementarea randamentelor și la uh, veniturile agricultorilor și, în plus, este vorba numai despre o parte dintre agricultori, pentru că agricultorii din agricultura biologică și cea convențională care nu uh, vor să cultive OMG-uri nu sunt luate în calcul. Și de asemenea este prezentată numai o parte din studiile științifice care au fost realizate și nu, uh, nu și celelalte. Uh, V-aș întreba de ce nu ați luat în considerare problemele legate de rezistența la erbicide uh, cu care se confruntă Statele Unite sau anumite state din America de Sud. De asemenea, v-aș întreba de ce nu au fost luați în considerare toți actorii din, această, uh, din acest domeniu, din această ramură. Cred că toți actorii economici trebuie să fie luați în calcul cu același interes. Dau acum cuvântul lui uh, Criton Arsenis. It's a... Vă mulțumesc, doamnă președintă. Implicațiile socioeconomice ale cultivării de OMC reprezintă o temă imensă. Comisia a spus că țări cum este Spania au uh, vorbit despre efectele pozitive a OMG-urilor uh, în ceea ce privește recoltele Dar, da, desigur, există argumente în ceea ce privește uh, recolte mai, uh, mai um, mari din partea industriei. Dar informațiile pe care le primim de peste tot uh, din lume merg tocmai în direcția contrară. De aceea FAO a nu a acceptat uh, acest uh, argument și a spus întotdeauna că dacă ne dorim siguranța alimentară, dacă ne dorim recolte mai mari, atunci trebuie să ne îndreptăm nu așa cum susține industria, ci înspre uh, cultivare ecologică, înspre practici tradiționale în cultivare. Există un alt studiu care estimează că datorită uh, necesității de a proteja, de a separa OMG-urile de recoltele tradiționale, atunci uh, costurile pur și simplu pentru cultivarea, cultivarea tradițională cresc cu aproximativ 13%, de exemplu. Un lucru care nu trebuie neglijat. Am văzut o ultima decizie a Curții Europene de Justiție care se referă la necesitatea de a plăti um, celor um, de a plăti apicultorii pentru măsurile care trebuie să le, iau, să le ia pentru a-și uh, izola uh, albinele. Deci, prin toate aceste măsuri prin care ne asigurăm că nu există o contaminare uh, se generează costuri imense pentru agricultura noastră tradițională, care reprezintă în acest moment nucleul siguranței noastre alimentare. Ce facem noi acum? Impunem aceste costuri mari și aș dori să aud atât comentariile, dar și acțiuni din partea uh, Comisiei. Vă mulțumesc. Acum Sandrin Beli are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, și eu mă alătur dezamăgirii exprimate de colegii mei, două observații și două întrebări adresate Comisiei. În aceste două observații și două întrebări veți um, regăsi explicațiile legate de timp și de modalități. Timpul, termenele. Studiul actual privind implicațiile socioeconomice ale cultivării de OMG a fost uh, prezentat astăzi, însă obligațiile datează din 2001, prima evaluare trebuia prezentată în 2003 și Comisia ne spune astăzi că vor fi înființate grupuri de lucru, că au fost uh, lansate reflexii, însă în 2011-2012 ar trebui să fim deja la al patrulea raport de evaluare. Este numai primul și ajung repede la modalități. Din punctul meu de vedere, este un raport care nu se ridică la înălțimea mizei, nu răspunde la întrebarea adresată, nu răspunde comenzii pentru care a fost elaborat. Uh, avem uh, pagini întregi fără niciun fond, fără substanță. Nu, răs- nu se răspunde la întrebarea de uh, Um, principală privind implicațiile socioeconomice ale cultivării de OMG pe teritoriul european. Uh, detectez o lipsă de rigoare, uh, detectez o compilație de elemente amestecate fără o linie directoare, fără un fir principal, fără obiectivitate. Așadar, avem în față un text care nu ne aduce nimic și nu ne spune nimic. La întrebarea când, uh, vă întreb, când Parlamentul European va putea beneficia de un raport demn de acest nume? și când se va face o evaluare a implicațiilor cultivării de OMG pe teritoriul european, așa cum s-a cerut și nu numai din punctul de vedere al cultivatorilor de OMG, ci și din punct de vedere al impactului economic pentru cultivatorii din agricultura convențională care este impactul economic pentru agricultorii din agricultura organică, biologică și din punct de vedere sociologic, care este impactul um, din perspectiva creării de locuri de muncă. Cine beneficiază astăzi, cine profită de cultura de organisme modificate genetic? Cultura agricolă, agrochimia, industria agroalimentară, uh, iată întrebări la care trebuie să răspundem pentru a vedea din punct de vedere politic ce fel de agricultură dorim să avem. Avem nevoie de aceste valori pentru a ne putea pronunța. Și acestea au fost așadar mm, mm, răspunsul la întrebarea cum. Uh, sperăm să beneficiem cât mai rapid de un studiu care să răspundă la toate aceste întrebări și, în al treilea rând, m-a surprins foarte mult un element prezentat în raport. Se spune acolo că există o coexistența între cele două tipuri de culturi uh, este fezabilă. Ei bine, ce ne răspunde Comisia cu privire la implicațiile socioeconomice din perspectiva apicultorilor? Curtea de Justiție a spus foarte clar că cultura Monsanto 810 nu este compatibilă și nu există nicio posibilitate de coexistență cu apicultura și cu uh, dezvoltarea uh, unei mieri necontaminate. Mulțumesc, domnul Stas. Are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am citit cu mare atenție acest raport și mă alătur celor spuse de antevorbitorii mei. În mod sincer, ce citim pe aceste 11 pagini este foarte dezamăgitor. Comisia, de fapt, recunoaște și acest lucru. A copiat uh, lucrurile trimise de statele uh, membre. Am reprezentantul Comisiei a spus câteva lucruri despre uh, datele primite din partea statelor membre, care nu sunt foarte bune. De fapt, se face un catalog al diferitelor uh, opinii, se discută despre opiniile uh, diferite, se face referire la literatura științifică, mai ales în ceea ce privește implicațiile economice și mă întreb la ce ne folosesc toate aceste lucruri. Care este metoda pe baza care a fost uh, redactat acest raport? Ce înseamnă o metodă? Odată trebuie definit ce înseamnă o implicație socioeconomică. Și doamna Lepaj a spus acest lucru. Există o abordare prea, prea uh, restrânsă. Undeva în raport se spune că uh, OMG-urile se folosesc mai ales în Spania și acolo în trei provincii uh, cultivatorii au uh, recolte mai mari, 11,3 mai mult, de exemplu, în Saragossa, dar uh, într-o notă de subsol se spune că uh, recoltele mai uh, sporite sunt valabile doar pentru trei provincii. No, minunat. Dar ce înseamnă acest lucru? Ce ne cu ce am învățat din acest uh, raport. Nu este deloc clar uh, care sunt implicațiile socioeconomice, de fapt. De ce uh, se face referire doar la agricultorii care folosesc orga- organisme modificate genetic? Care sunt efectele însă asupra agricultorilor tradițional, tradiționali, convenționali, asupra agricultorilor uh, organici, asupra uh, lanțului de uh, furnizare de alimente și așa mai departe. Da, e frumos că există experiențe în uh, Uniunea Europeană. Există puțină lume care folosește MG-uri în Europa, dar există mult mai mulți în alte părți din lume, în Statele Unite ale Americii, de exemplu. Și există foarte multe studii care discută Uh, toate aceste implicații socioeconomice și asupra uh, micilor uh, agricultori. Și am observat un lucru. Mi se pare că au fost uh, alese uh, anumite lucruri din uh, literatura științifică. Se face referință la Graham Brooks, cel care conduce PG uh, Economics și care este uh, plătit de industria uh, biologică. Deci, unde este echilibrul? Uh, unde, unde este echilibrul științific în această metodă? Și acum, aș dori să continui cele spuse de uh, doamna Belie în legătură cu calendarul. Deja suntem foarte întârziați. Și cum ne dorim să ajungem să obținem aceste date și informații care într-adevăr ne lipsesc. Vă mulțumesc. Thank you well. And the next speaker is... Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Liotard. Ja, dank u wel. Uh, ja, ik wil me ook heel graag aansluiten. Mulțumesc. Aș dori să vă spun că sunt de acord cu tot ce au spus uh, antevorbitorii mei. În 2008, uh, Consiliul Ministrilor Mediului a cerut o evaluare. Asta a fost acum trei ani. Și ne aflăm în fața unei colectări destul de dezordonate a datelor de la statele membre pe baza unui număr limitat de agricultori și pe baza randamentului financiar al acestora. Însă, lipsește orice indicație privind implicațiile asupra biodiversității, asupra locurilor de muncă, ce se întâmplă în țările uh, cu economii în curs de dezvoltare, care este impactul asupra uh, țărilor din America de Sud, care sunt consecințele pentru sectorul alimentar, ce își doresc consumatorii, ce se întâmplă cu agricultura organică. Toate acestea au fost lăsate complet deoparte. Și atunci, mă întreb, ce putem face cu aceste informații? Ce oameni de știință uh, independenți ar putea evalua aceste implicații socioeconomice, care sunt elementele cheie. Și cum putem interpreta evaluarea făcută de comisie, pentru că această evaluare socioeconomică a fost pregătită îndelung, însă, în același timp, ne grăbim cu noi acte legislative privind gestionarea OMG-urilor în Europa, fără a lua în considerare aspectele socioeconomice. Lucrăm deja la propuneri legislative privind OMG-urile. Comisia a făcut uh, propuneri în, în acest sens și aceste aspecte socioeconomice sunt complet ignorate. Mă întreb cum le vom lua în considerare pe viitor? Iată, întrebări suplimentare față de cele uh, ridicate de colegii mei. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Samoni. Non ho trovato molto soddisfacente questa relazione. Nici mie nu mi s-a părut că această prezentare era satisfăcătoare și atunci vreau să întreb comisia. Având în vedere faptul că vorbim despre implicații socioeconomice, nu s-a făcut nicio menționare a sute de mii de dolari, a sumelor de sute de mii de dolari, care uh, au reprezentat pierderi ale firmelor americane. Mai ales după ce importurile de orez și soia modificate genetic către Europa au fost uh, uh sistate. Și vreau să amintesc și raportul uh, unei uh, doamne cercetător din Spania, care arată că numărul fermierilor care mai folosesc culturi modificate genetic a scăzut simțitor, tocmai din cauza acestor uh, fenomene de contaminare. Știți că este un sector unde uh, s-a constatat un monopol a anumitor companii precum uh, Monsanto și um, altele și care uh, fac uh, comerț la nivel global, cum spuneam, uh, cu plante și cu semințe modificate genetic. Ori, toți actorii filierei de producție uh, uh a alimentelor sunt îngrijorați pentru că le este foarte greu să-și mențină uh, producția de alimente și să o protejeze de contaminarea cu uh, produse modificate genetic. Pe mine mă surprinde faptul că raportul cu privire la uh, cultivarea porumbului 210 uh, uh, de la Dos Santos în mai multe țări din Europa a dovedit faptul că existau anumite aspecte nedorite, dar, de exemplu, nu s-a uh, făcut vreo menționare a studiilor uh, științifice, de exemplu, legate de incidentele din Republica Cehă. Și apoi, mai există și studii științifice, precum cele publicate de AG Bioforum, și care reflectă și poziții anumitor oameni științifici uh, americani. În respectivele studii se spunea că în Spania uh, um, randamentul culturilor modificate genetic a fost mai mare decât cel al culturilor tradiționale timp de trei ani. Și după aceea, nu. Și oricum, nu era vorba despre o creștere uh, reprezentativă. Citând proiectul Consumer's Choice, alegerea consumatorilor, se stipulează că atunci când există produse modificate genetic uh, la a, a, a, magazinul uh, din, a, din uh, apropiere, consumatorii îl, îl achiziționează fără să-și pună prea multe întrebări. Și în Anglia a fost făcut un studiu similar și s-a constatat că consumatorii din categoriile cele mai vulnerabile aveau tendința să cumpere produse modificate genetic pentru că sunt mai ieftine. Apoi, într-o provincie vecină cu a mea, au existat de asemenea culturi de uh, uh, porum modificat genetic și am putut și eu să fiu martor a ceea ce se întâmplă acolo. Și, cum ați spus, Italia și Bulgaria nu au răspuns chestionarului comisiei poate pentru că și guvernul meu era uh, prea ocupat să uh, își rezolve problemele interne. Thank you very much. Um... Mulțumesc. Doamna Reimers. Dankeschön. Um... Vă mulțumesc. Se vede foarte clar că ne aflăm într-o dilemă. De ce am ajuns la concluzia că uh, Comisia trebuie să facă studii bazate pe informații transmise de statele membre, informații care sunt foarte uh, diferite uh, și care sunt rezultatul unor analize care și ele au fost diferite. Apoi, noi dorim să discutăm în mod obiectiv această temă și analizăm și cred, uh, considerăm că un studiu uh, creat de un reprezentant al industriei uh, nu este independentă. Cred că același lucru ar trebui să facem și cu un studiu făcut de o direcție generală a comisiei. Apoi, pe mine m-ar interesa din partea comisiei în ceea ce privește acest studiu asupra implicațiilor socioeconomice ale cultivării, cultivării OMG-urilor, dacă poate să-mi spună dacă există și efecte a necultivării de OMG-uri, deoarece știm foarte clar că Uniunea Europeană este ultimul bastion în care asemenea cultivare nu este recunoscută ca o metodă uh, convențională, tradițională de cultivare. Și aș dori să vă întreb dacă se poate asigura coexistența sigură în afara Europei, um, ținând cont de faptul că este foarte greu să discutăm pe o bază concretă aici în Europa. Și acum nu doresc să vorbesc despre atitudinea pro sau contra cultivării de ong uri ci Parlamentul European ar trebui să se bazeze pe informații concrete pentru a avea această discuție și să ne îndepărtăm de o discuție emoțională. Cetățenii ne cer să judecăm și să discutăm lucrurile obiectiv și nu um, emoțional. Și eu, în calitate de agricultor, pot să vă spun că este puțin. Mă dezamăgește, de fapt, faptul că întotdeauna uh, recurgem la argumente emoționale și nu ne bazăm pe lucruri concrete. Și cred că a venit în cele din urmă momentul în care să luăm uh, discuții, nu pe baza unor discuții uh, emoționale sau să amânăm aceste hotărâri uh, pe viitor. Și trebuie să vă aduc aminte că Europa nu este singură pe această lume. Vă mulțumesc. Următoarea vorbitoare este doamna Kadenbach. Vă mulțumesc. Nu pot să continui pe această linie. Uh, da, nu suntem siguri pe lume și avem nevoie de un unghi de vedere mai larg. Acum, în ceea ce privește reprezentantul Comisiei, eu am avut uh, impresia că sunteți puțin mirat de faptul că nu ați avut un rezultat mai clar. Și până la urmă nu sunteți responsabil pentru cum a fost redactat acest uh, raportul. Dacă este să vedem care a fost punctul de plecare, într-adevăr, statele membre au avut libertatea de a vă trimite ce informații au dorit, deci nu ar trebui să vă mire faptul că au fost lucruri care nu au fost corelate până la urmă. Nu doresc să spun nimic despre comisie, dar eu am impresia că au fost lăsat să treacă acești trei ani uh, intenționat, tocmai pentru a ține cont de interesele unor uh, sectoare industriale. Pe mine m-ar bucura faptul dacă ați putea totuși acum să răspundeți uh, în mod adecvat la unele întrebări care v-au fost puse, deși nu mai avem atât de mult timp la uh, dispoziție. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Următor, ultimul vorbitor este domnul Prodi. Eh, grazie. Vă mulțumesc. Personal, Uitându-mă la textul comisiei, vreau să spun că ar fi fost bine să-l avem uh, la dispoziție in extenso. Toată dezbaterea despre organismele modificate genetic trebuie să se desfășoare uh, într-un mod diferit. Ar trebui să fie poate un punct unic pe ordinea de zi ca să uh, putem să vorbim despre toate aspectele acestei chestiuni. O variantă modificată genetic a unui produs alimentar nu este neapărat nocivă pentru sănătate. Deci, cred că aceste aspecte ar trebui să fie discutate în profunzime, în, într-un mod exhaustiv, odată pentru totdeauna. Și apoi să avem un punct de referință pentru același pentru toată lumea. Deci, în loc să avem așa o discuție din întâmplare, cum s-a întâmplat astăzi, am putea să organizăm împreună cu STOA o discuție cât mai detaliată. Eu, unul, consider, cum spuneam, că organismele modificate genetic nu sunt uh, obligatoriu nocive pentru sănătate, dar sunt anumite consecințe posibile care au mai fost deja evocate în această comisie, care ne fac să uh, chestionăm, să punem sub semnul întrebării aceste presiuni care se exercită pentru folosirea semințelor modificate genetic. Căci dacă s-ar înregistra succese, ar fi un fenomen potențial periculos, căci am, modif- am modifica modul de hrănire de pe întreaga planetă și am reduce mult biodiversitatea, varietatea alimentelor disponibile. Deci există acest risc pentru că Apoi, uh, uh, anumite tipuri de plante ar fi mai vulnerabile uh, față de dăunători. Dacă preferăm o, o singură varietate de semințe, atunci un dăunător care poate să atace aceste semințe poate să uh, pună în pericol capacitatea întregii omenieri de a se hrăni, pentru că ar fi singura uh, sămânță disponibilă. Deci, iată o fațetă a problemei. Ca să nu mai vorbim de drepturile de autor uh, care se percep pentru aceste tipuri de semințe și care în sine este nocivă pentru capacitatea agricultorilor de a folosi cât mai uh, liber cu putință diferitele varietăți disponibile pe piață. Cred că ceea ce ați spus dumneavoastră este deosebit de important, domnule Prodi. Relația uh, dintre uh, agricultor și cel care a brevetat sămânța respectivă. Am și eu câteva întrebări. La pagina 8 spuneți că informațiile pe care le-ați uh, colectat în urma uh, chestionarelor completate de către consumatori pentru a ști dacă da sau nu vor să cumpere produse modificate genetic nu ar fi fost relevante dar uh, poate că ar trebui să ne gândim că uneori uh, cumpărăm ce nu vrem, pur și simplu pentru că nu avem timp să citim etichete și să știm ce anume cumpărăm. De asemenea, la pagina 6 este o altă declarație ciudată, apropo de profitul înregistrat în Argentina. Am auzit că până la urmă uh, se cumpărau din cantități din ce în ce mai uh, multe cantități de uh, ierbicide și insecticide pentru că culturile respective deveniseră rezistente și dăunătorii deveniseră rezistenți. Deci informațiile mele sunt contrare celor pe care le-ați spus dumneavoastră în document. Și apoi, apropo de hotărârea Curții de Justiție despre cazul Bablock, deci vă rog să-mi dați mai multe detalii și despre aceasta. Chairman, and certainly I will, I will... Mulțumesc. Voi răspunde și la întrebarea legată de miere și de decizia Curții de Justiție. Uh, câteva cuvinte despre această discuție extrem de largă. Nu pot să răspund la fiecare întrebare, dar pot să vă spun că sunt la dispoziția dumneavoastră dacă doriți să ne întâlnim pe subiecte concrete și să intrăm în detalii. De asemenea, vă invit la conferința din 19 octombrie care va aborda exact domeniile despre care ați vorbit dumneavoastră. Este un forum foarte larg în care toți actorii și toate opiniile sunt bine reprezentate, inclusiv ONG-urile, industria etc. Așadar, sper că veți primi cu această ocazie informații mai detaliate și mai aprofundate. Ați repetat uh, o idee și anume că sunteți <laughs> dezamăgiți de acest raport și trebuie să vă răspund. În momentul când am abordat acest subiect, Comisia s-a regăsit în situația de a evalua informațiile disponibile uh, într-un mod rezonabil și bazat pe probe științifice. Așadar, depindem de informațiile existente pentru această evaluare. Înainte să demarăm studiul, trebuie să știți că numeroase state membre ne-au spus că au foarte multe informații care arată implicațiile socioeconomice, aspecte pozitive, negative, etc. Însă, în momentul în care le-am cerut statelor membre să ne și dea aceste informații, asta am primit. Sunteți cu toții invitați să vă uitați la rapoartele de la statele membre. Am lucrat cu materialele care ne-au fost transmise în mod oficial de către statele membre și nu putem spune Spaniei că ceea ce ne-a trimis nu este adevărat. Astea sunt informațiile oficiale de la statul spaniol. Am uh, verificat uh, materialele publicate și când uh, oferim date științifice, am utilizat numai articole uh, științifice, evaluări interpare și ne-am asigurat uh, să, de fiecare dată să vedem care este nivelul de fiabilitate al informațiilor. Nu spun că ele nu sunt fiabile, dar vă spun doar că a trebuit să lucrăm cu informațiile existente. Și eu am fost dezamăgit de informații care nu s-au ridicat la nivelul pe care l-așteptam de la statele membre. Ei ne-au spus inițial că ne vor um, asalta cu informații, că urma să, urmau să ne trimită o avalanșă de informații, dar până la urmă am primit ceea ce ați văzut. Așadar, suntem deschiși pentru a continua aceste studii pe baza informațiilor existente și ele de fiecare dată trebuie să fie validate de către datele științifice și asta am și făcut. Este adevărat că după ce am colectat aceste materiale și după ce am uh, elaborat raportul, au apărut și niște informații noi. Și da, mm, am lucrat și cu acelea, le-am inclus în proces, le-am integrat în uh, acest proces care va începe cu conferința din 18. Sigur că am uh, inclus aspectele legate de coexistență și alte informații care sunt în curs uh, și câteva. Domnul președinte uh, remarcă că mai avem numai un singur minut la dispoziție. Așadar, vorbitorul reia, informațiile detaliate le veți primi și la uh, conferință. În ceea ce privește decizia Curții de Justiție. Într-adevăr, considerăm că este o situație foarte importantă. Am cerut EFSA uh, să ne dea o informație privind, uh, privind polenul și, așa cum știți, autorizația actuală uh, se referă la anumite produse, dar nu uh, în mod specific la polen. Mi s-a promis, uh, cel puțin în mod uh, oral, că această informație va fi disponibilă cât mai curând, pe 24 octombrie. Ne-am întâlnit cu statele membre și cu întreprinderi din domeniu și am invitat întreprinderile să facă tot ce este necesar pentru a Uh, respecta procesul de autorizare. în conformitate cu cadrul actual de reglementare. Acestea sunt pașii imediați. De asemenea, împreună cu statele membre, analizăm și alte aspecte, și anume cum se evaluează, de exemplu, etichetarea. Uh, se va, cum, cum se va face etichetarea? Se va spune că OMG-ul este prezent în polen sau că uh, OMG-urile sunt prezente în produsul final, în miere? Și comisarul Dali se va va aborda aceste subiecte uh, chiar în această după amiază Domnul președinte, da, dar apicultorii nu, nu doresc ca acest polen să fie prezent în mierea pe care o produc ei. Vor să se evite aceste situații și atunci cine plătește pentru asta? Nu este suficient ceea ce ne spuneți. Apicultorii au spus clar că nu vor ca acest polen să fie prezent în mierea lor. Problema acum este că reuniunea s-a terminat și mai avem încă de ascultat un punct Uh, raportul delegației Comisiei ENVI la AM. Um, Interpreții sunt de acord să continue și acest punct? If I listen to English, could they inform me? Is it okay? Doresc să ascult, uh, spune domnul președinte, cabina de engleză pentru a vedea dacă este posibil să continuăm încă câteva minute. Da, mulțumesc. I'll do it in English. Îți mulțumesc, Carl. Voi vorbi în engleză pentru a fi mai uh, ușor. Sper că engleza mai este suficient de bună. Este bine să vedem că toate lucrurile pe care le-am discutat astăzi se leagă de informații, de știință și așa mai departe. Lucru foarte important, uh, de acest lucru de fapt se ocupă Agenția Europeană de Mediu. Voi trece foarte repede în revistă ceea ce am discutat în decursul vizitei în urmă cu două săptămâni. Delegația oficială a fost compusă din domnul Sonic, uh, domnul Arsenis și cu mine însumi. Am fost însoțiți de câțiva colegi din, uh, din Danemarca, Dan Jorgensen, Margaret Oken și doamna Ana Rosbach. Deci a fost vorba până la urmă de o delegație destul de mare. Și aș dori să mulțumesc în numele parlament, par, deputaților prezenți pentru munca secretariatului. Aș dori să mulțumesc lui Beranger Bassin și lui Martin Fuchs, care au uh, organizat lucrurile foarte bine. Pe lângă vizita de la agenție, am avut un prânz de lucru cu reprezentanții ai Ministerului pentru Mediul Conjurător din Danemarca. Nu, nu ne-am întâlnit cu uh, domnul ministru, deoarece a fost ocupat cu alte lucruri. Acum, ce am discutat acolo? Ne-a bucurat faptul că Jacqueline McLean, directorul uh, agenției, a fost prezentă în uh, de cursul uh, vizitei noastre. Dumnezeu are un foarte important în uh, funcționarea acestei agenții, desigur. Uh, ne-a spus câteva lucruri în ceea ce privește proiectul Ion Earth, eu pe planetă, în cadrul căreia se folosesc informații colectate la nivel local pentru a înțelege uh, diferite lucruri, de exemplu specii invazive, uh, poluare, dezastre naturale. Tot tot timpul uh, oamenii la fața locului remarcă uh, poluare, de exemplu. Deci este vorba până la urmă de un uh, foarte bun sistem de avertizare timpurie. S-au exprimat um, lucruri critice în ceea ce privește finanțarea acestui proiect. Ei bine, finanțarea are loc în urma unor donații private. Am discutat biodiversitatea în cadrul vizitei noastre și uh, reprezentanții agenției ne-au spus că avem încă lacune foarte mari în ceea ce privește informațiile referitoare la biodiversitate și puteți să citiți mai multe lucruri în raportul nostru sau pe site-ul internet al agenției și, ținând cont că nu mai avem mult timp la dispoziție, nu aș intra în detalii. Am discutat despre schimbările climatice și calitatea aerului. În ceea ce privește schimbările climatice, am adoptat deja raportul doamnei Utah Hawk în ceea ce privește resurse financiare suplimentare pentru această agenție. Um, desigur, au fost stabilite niște sarcini suplimentare, sarcini suplimentare pentru agenție și uh, pentru acest lucru am stabilit un buget suplimentar. Acum, în ceea ce privește calitatea uh, aerului, cred că cel mai interesant lucru a fost faptul că statele membre sunt mult în urmă în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației referitoare la calitatea aerului, dar conform Agenției Europene de Mediu există motive foarte bune pentru a avea o legislație mai strictă din acest punct de vedere. Deci este o bătălie majoră care ne așteaptă în următorii ani. Ah. Domnul președinte, amintește vorbitorului că Uh, îi pusese la dispoziție 4 minute. Ok. Folosire eficientă a resurselor. Există niște profile pe, fie, pe fiecare țară în parte. Ni s-a spus că acest lucru devine din ce în ce mai prioritar în toate statele membre și uh, totuși există anumite probleme. În concluzie, aș dori să cer colegilor mei să se folosească de existența acestei agenții. Dacă sunteți raportori, este foarte ușor să contactați această agenție, puteți să mergeți să o vizitați, să aveți un contact cu cei care lucrează în această agenție pentru a vă îmbunătăți până la urmă raportul. Și o remarcă finală, domnule președinte. Până la sfârșitul acestui an trebuie să numim un nou reprezentant al Parlamentului European în Consiliul de Administrație. Este vorba de un mandat pe trei ani și cred că până la jumătatea lunii noiembrie trebuie să spunem cine va fi candidatul nostru. Cer așadar colegilor să ne prezinte numele unor persoane care, după părerea lor, ar putea să aibă un rol bun în Consiliul de Conducere al uh, Agenției Europene pentru Mediu, în numele Parlamentului European. Informații specifice legate de acest lucru pot fi găsite, vă pot fi puse la expoziție de Beranger Bassin. Vă mulțumesc, domnul președinte, domnul Arsenis, 10 secunde. Aș dori să vă spun că am discutat multe lucruri uh, acolo despre OMG-uri, despre perturbatori endocrini și uh, văd că reprezentanții comisiei au plecat și aș dori să cer uh, comisiei să se folosească de resursele existente. Uh, domnul președinte,